1 și de la 3 la 7 după amiază. Ordinea de zi este publicată deja pe internet și ședința noastră se închide.